If everybody can take a seat, please, so we can start our meeting. Dacă toată lumea a luat loc, putem începe reuniunea. Primul punct de pe ordinea de zi este numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene. Avem un... dorim să verificăm dacă funcționează sistemul de vot și quorumul. Am deschis uh, votul. The vote is closed. Am închis votul. We are still waiting. Nu, mai așteptăm ca toată lumea să voteze. Șase colegi mai trebuie să voteze. They are yet, so let's... There are two EPP. Avem două voturi în plus de la PP.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 Okay. Do I have to say the name? Okay. So now we vote for the Să punem la vot numirea lui Jerry Cross în calitate de director executiv la Autoritatea Bancară Europeană pe o perioadă de 5 ani. Vot secret, s-a deschis votul. Okay. If they don't vote. The vote is closed. Am închis votul. Douăzeci și patru de voturi pentru, 27 împotriva, nicio abținere. Se respinge. So now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 Trecem la următorul vot, numirea lui Pedro Machado, în calitate de membru al Comitetului Unic de Rezoluție, un mandat de 5 ani, din nou vot secret. S-a deschis votul. still missing a un coleg mai trebuie să voteze. Am închis votul. With 41 uh, in favor. 41 de voturi pentru, 6 împotriva, 3 abțineri se adoptă. Și acum trecem la numirea lui Jesus Surina, în calitate de membru al Comitetului Unic de Rezoluție, mandat de 5 ani, vot secret, s-a deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. 43 de voturi pentru, 5 împotriva, 4 abțineri se adoptă. Acum numim, uh, supunem la vot numirea lui Ian de, de Carpentier în calitate de vicepreședinte al Comitetului din Rezoluție, mandat de 5 ani, vot secret din nou, s-a deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 37 de voturi pentru, 11 împotriva, 5 abțineri uh, se adoptă. Și acum supunem la vot decizia de a începe negocierile interinstituționale în ceea ce privește regulamentul privind contrapărțile centrale. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. opt de voturi pentru, 4 împotriva, obținerea se adoptă. Now we vote on the European Am ajuns la raportul anual de activitate Băncii Centrale Europene 2018, raportul Costas Mavridas și începem cu sub uh, rubrica A, textul original. Am deschis votul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendam, amendamentul de compromis A. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul de compromis B, cine este pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul 72, uh, cine este pentru, împotriva, obțineri. Cred că trebuie să verificăm, să deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. 22 de voturi pentru, 31 împotriva se respinge. Amendamentul de compromis C. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 93 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Se respinge. Asta înseamnă că trecem la compromisul E pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Mergem mai departe. La amendamentul 129 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Doriți să verificăm? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. One EPP too many. Un vot în plus de la PP. It's okay? No. Not yet. There is still one EPP. În continuare un vot în plus de la PP. If you can just... Uh... Okay, now it's okay. Acum e în ordine, am închis votul. 26 de voturi pentru, 27 împotrivă, se respinge. 130 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. Amendamentul 131 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Sub rubrica 2, textul original pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis F pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Am ajuns la amendamentul 141 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 148 pentru, împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotriva abțineri se respinge. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. Am deschis votul. Din nou un vot în plus de la PP. Vote is closed. Am închis votul. 17 pentru, 32 împotrivă, 4 abțineri se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm din nou, îmi pare rău. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 184 pentru împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. 22 de voturi uh, pentru 30 uh, împotriva se respinge, 185 pentru împotriva abțineri se respinge, 189 pentru împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru împotriva abțineri se respinge. 191 pentru, împotriva abținerii se respinge. 192 pentru, împotriva abținerii se respinge. 193 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 194 pentru, împotriva abținerii se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 199, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamente de compromis K pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. opt pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 209 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 110, nu, 210 se corectează, doamna președinte, pentru, pentru împotriva abținerii, uh, se respinge. Amendamentul de compromis L pentru, împotriva abținerii se adoptă. 121. Trecem la amendamentul 221 pentru, împotriva abțineri, respins. Trecem la 222 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Rejected. Compromise. Respins. Compromis LA. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis W. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis M. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis O. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 242 pentru împotrivă abțineri respins 243 pentru împotrivă abțineri respins 244 pentru împotrivă Abțineri. Adoptat. Compromis P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 255 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromis Q pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 262 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 263 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis R pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 267 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri Trebuie să verificăm. Ridicați mâna, da? Haideți să votăm. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Respins. Intervenție din sală fără microfon. It was approved, Luis. A fost adoptat, Luis. Compromis S. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis SA. Pentru, abținere, adoptat. Trecem la 200. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Adoptat. unu pentru, împotrivă, Abținere adoptat. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Respins. 284. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 285 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 287 pentru, împotrivă, Abținere adoptat. Compromis T pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 292 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis U pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum. Știu că este un amendament oral din partea verzilor. Dacă nu există obiecții, da, Marcus, te rog. Din două motive. În primul rând, deja am votat uh, conținutul la grupul ulterior, anterior și acum, sincer, mi se pare destul de greu să înțeleg că primim amendamente prezentate în ultima clipă, așa că noi, uh, PP-ul, respingem să votăm referitor la acestor, uh, să votăm asupra acestor amendamente. Not to put it to the vote. Deci să nu supunem la vot acest amendament. So how many people are against? Câți se opun așadar acestui amendament? Câți se opun supunerii la vot acestui amendament? Da, mai mult de patru. Bine. So, we move on to amendment 200 and... Trece la 299 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 301 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 302 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 303 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 304 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis V pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 306 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 312 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la liniatul 22, textul inițial al raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. Trecem acum la compromis Y, la considerentă pentru împotriva abțineri adoptat. Compromis Z pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis AA pentru împotrivă abțineri Adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromis AB pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Trecem acum la considerentul E din partea textului inițial al raportului pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis AC pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis AD pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis AE pentru împotriva abțineri. Adoptat. 43 pentru împotriva abțineri. Adoptat. 44 pentru împotriva abțineri. Respins. 44 pentru 45 se corectează președinte. 45 pentru împotrivă, abțineri, ab respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la referiri. 1. Textul inițial al raportului pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis X pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la referirea 4, textul inițial al raportului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Referirea 6, textul inițial al raportului pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Referirea 7, textul inițial al raportului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm acum asupra textului în ansamblu său, astfel modificat prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Patruzeci pentru, cinci împotriva, opt abțineri. Adoptat. Ok. Now we move on to... În regulă. Trecem mai departe la punctul următor. E vorba de descărcarea de gestiune referită la Autoritatea Bancară Europeană. Începem cu aliniatul 1, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 3. mi cer scuze. Avem un amendament oral din partea domnului Epping. Există obiecții referitoare la a supune la vot acest amendament? Bine, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 11. Nu. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Nu, îmi cer scuze. Trecem la 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Verificăm. Bine, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Tracem acum la votul am, as, la supratextului astfel modificat. S-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. Adoptat. 47 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. De discharge. Trecem acum la descărcarea de gestiune uh, EIOPA. Alinatul 1 pentru împotrivă. Amendamentul 1. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri aprobat. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri aprobat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm 5. S-a deschis votul la amendamentul 5. The vote. Votul s-a închis. Adoptat. 28 pentru, 23 împotrivă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri adoptat. Verificăm amendamentul 10. Votul s-a închis. adoptat. 28 pentru, 17 împotrivă, 5 abțineri. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 15 pentru împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 15, deci deschid votul. Votul s-a închis. Respins. 22 și 27 împotrivă. Deci am votat uh, textul uh, inițial pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 16 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. deci restul devine caduc, deci votăm asupra textului modificat, vot, uh, am deschis votul. Votul s-a închis. 48 pentru, 3 împotrivă, adoptat.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 adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 10, am deschis votul. Votul s-a închis. Este respins. 24 pentru, 24 împotrivă, deci în acest caz nu se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul A pentru împotrivă abțineri adoptat. 23 pentru împotrivă abțineri adoptat. 24 nu 23, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm asupra textului modificat cu vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. 48 pentru, 2 împotrivă, adoptat. One minute and then we move to the next item. Un minut și trecem la uh, următorul punct, raportul anual privind concurența. Un minut pauză. Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe punctul următor. So thank you. Mulțumesc. Punctul 23, politica în domeniul concurenței, raport anual 2019. Raportor Stefanie Ion Curtan, dau cuvântul raportoarei pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și pentru contribuția la raport. 335 uh, de amendamente depuse. Mă bucur să lucrez cu dumneavoastră pe marginea uh, compromisurilor în domeniul politicii uh, concurenței. Comisarul Veștagăr a, a spus că reformarea dreptului concurenței este o prioritate a Comisiei Europene, deci uh, salut uh, această foaie de parcurs ambițioasă și salut și prezența noului director general a concurenței, care nu e chiar așa de nou, pentru că îl cunoaștem uh, cu toți, Olivier Garson. Vă mulțumesc pentru prezență. Cred că putem să notăm un, sens, un consens al grupului politic, a grupurilor politice de a necesitatea de a asigura un teren egal, adecvat uh, pentru IMM-uri, pentru a ține cont de obiectivele pactului ecologic, viteza cu care evoluează piețele digitale și să respectăm independența și integritatea uh, pieței unice. Mulțumesc de asemenea colegilor mei de la comisiile Agri, INTA, IMCO uh, pentru contribuția lor. O să revin la principalele puncte care au fost evidențiate uh, cu uh, colegii mei uh, raportorii din umbre. O să încep cu PPE. Împărtășesc voința ppe ului de a asigura o mai mare reciprocitate cu țările terțe pentru a asigura acest faimos teren egal uh, de acțiune pentru întreprinderi. În ceea ce este uh, uh, domeniul digital, să punem în aplicare self-referencing, doctrina facilităților esențiale în domeniul digitalului și comunicările în ceea ce remediile care datează din 2008, viteza cu care piețele digitale evoluează. Vreau dorim să dăm mai multă uh, securitate juridică, certitudine juridică uh, întreprinderilor, să vedem ce putem să facem pentru uh, participarea antitrust. În ceea ce este S și D-ul, uh, dragă Carmel, mă bucur să văd că mai bine de 15 de amendamente sunt cosemnate de uh, colegii de la PPE și S și D. Înseamnă că uh, împărtășim aceleași punct, puncte de vedere. În ceea ce fește datele, este important să valorificăm data economie, pentru partajarea datelor. De asemenea, este necesar să revizuim regulile de concurență, regulile europene în domeniul concurenței pentru concentrarea și agregările, captura și utilizarea datelor atunci când există uh, fuziuni. Trebuie să înțelegem mai bine diferitele modele dinamice, comerciale, din cadrul economiei digitale, pentru a accelera și a identifica cât mai repede problemele în domeniul concurenței și să acționăm atâta vreme cât mai timp. În această privință, trebuie să putem să recurgem la măsuri exante pe piețele digitale atunci când uh, întreprinderile cu poziție dominantă uh, exercită un uh, rol de gatekeepers, de gardieni, într-un sistem în închis. Trebuie să existe experți în inteligența artificială care să uh, ghideze aceste echipe de uh, specialiști pentru a înțelege mai bine, pentru a evalua măsurile corective care sunt prezentate de către întreprinderile tehnologice dominante. Și sunt pentru un schimb mai periodic cu Direcția Generală Concurență prin grupul de Uh, lucru uh, concurență din Comisia Econ. În ceea ce privește verzii, dragă Sven, ca toți doresc uh, reușita pactului ecologic propus de președinta Comisiei. În această perspectivă am notat amendamentele verzilor, care nu sunt singurile, dar că evidențiază necesitatea de a ține cont de obiectivele pactului ecologic la următoarea revizuire, și anume liniile directoare privind ajutorul de stat pentru a alinia aceste reguli uh, astfel încât să uh, ajungem la decarbonizare. Ca alți uh, așa cum au menționat și alții, este oportun Uh, să lărgim perimetrul pentru a ține cont de valoarea tranzacțiilor în ansamblul lor. Atunci când e vorba de GUE, în, vorbind general, nu știu dacă raportorul din umbră este aici, așa cum am menționat, cred că politica de concurență uh, joacă un rol în uh, reușita pactului uh, ecologic, dar și în această lume definită prin globalizare. Deci trebuie să menținem integritatea piețelor noastre cred că fiecare dintre noi dorește un raport în ceea ce privește politica în domeniul concurenței care să fie eficient și Uh, să aplice această politică în domeniul concurenței, care poate multe, dar nu poate tot. Apoi, uh, problema fiscalității pusă în evidență de GUE, uh, concurența nu este legată de politica fiscală pentru că legile în domeniul concurenței nu pot să interfereze cu sistemul fiscal care este național. Deciziile fiscale însă și Comisia a vorbit despre acest lucru, un tratament fiscal favorabil Uh, este necesar. Comisia și comisarul Vestager a dat dovadă de curaj și de diligență în acest domeniu în ultimul timp. Uh, împărtășesc uh, voința comisarului ca taxele să fie plătite acolo unde sunt generate profiturile și Parlamentul European și-a spus cuvântul votând raportul CCTB. Uh, în ceea ce vește idee, Francesca, mulțumesc că a spus în evidență o problematică importantă, teritoriile insulare. Condițiile de insularitate uh, ar putea uh, să fie penalizatoare pentru concurență și ar putea să creeze un obstacol în calea concurenței loiale pe piețele, pe piețele internaționale și uh, în felul acesta ele uh, suferă de un uh, dezavantaj concurențial în ceea ce este atractivitatea pentru IMM-uri și atractivitatea serviciilor pe care trebuie să le abordăm în manieră adecvată. Iată primele elemente în urma uh, schimburilor de opinii cu voi toți, dragi colegi, colegi uh, raportori din umbră și sunt încântată că vom continua acest schimb de opinii ascultând uh, în continuare remarcile noastre. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, Stefanie, pentru prezentarea ta. Am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Stefan Berger de la PPE. Um. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că 335 de amendamente, numărul amendamentelor depuse, ne demonstrează că acest raport um, trebuie să devină baza pentru activitatea Comisiei Europene din următorii ani această sumedenie de, amendament, de amendamente sublinează în același timp cât de important este acest prim raport dedicat uh, concurenței în acest mandat legislativ. Uh, aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au depus amendamente care, din nou, demonstrează faptul că lumea înțelege faptul că mediul de afaceri, lumea general, se schimbă din punct de vedere structural și că trebuie să facem față unor uh, provocări importante pe viitor. Stefanie Ion Curtin am mintit deja câteva subiecte importante. În primul rând, ne aflăm într-o situație în care trebuie să ne întrebăm dacă pragurile pe care le-am uh, stabilit sunt în continuare uh, valabile. Pe piețele digitale vedem că există tot mai mulți asemenea gatekeeper, gardieni și că structura piețelor se schimbă. Va trebui în acest context să discutăm despre chestiunea datelor și modul în care sunt colectate și tratate aceste date. Ar trebui să discutăm, să purtăm o, o, o discuție principială în legătură cu strategia name and chain, arăta cu degetul pe cei vinovați și, în general, dacă ar fi să punem accentul mai mult pe o abordare ex ante, aș putea fi de acord cu asemenea abordare în anumite domenii, însă trebuie să fim precauți să nu ne lansăm prea mult dinainte pentru că a, în această direcție, cu această abordare, pentru că astfel am putea să transmitem semnalele greșite anumitor uh, întreprinderi. eventual ar fi o idee mai bună ca anumite sectoare economice să fie tratate, să fie abordate prin intermediul unui raport de stabilirea situației uh, redactat de către Comisia Europeană. Acest raport mi se pare un instrument foarte util pentru a discuta, a trata provocările, chestiunile care vor deveni relevante pe viitor și aștept cu nerăbdare să continuăm uh, discutarea sa. Vă mulțumesc, doamna uh, Carmen Avram, are cuvântul în și de 4 minute. Dragă Stefanie, dragi colegi, aș dori să, să vă mulțumesc pentru această experiență interesantă. Primul raport de care mă ocup în Econ, îți mulțumesc pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o mm, până acum. Proiectul de raport uh, este unul foarte bun, am încercat să îmbunătățesc textul din anumite puncte de vedere, sper că Ideile mele vor uh, fi utile și uh, îți mulțumesc pentru, aș dori să mulțumesc celor care au cosemnat multe din amendamentele depuse de mine în ceea ce privește concentrarea, agregarea, utilizarea datelor atunci când uh, evaluăm măsurile anti, antitrust. Cred că toate aceste chestiuni legate de date trebuie să fie examinate pentru a înțelege care sunt consecințele potențial negative asupra noilor uh, întreprinderi care doresc să intre și să uh, se stabilească pe o anumită piață um, anume. Nu există nimic uh, gratis, de fapt, prin datele noastre personale plătim un preț piperat. Aceste date au devenit Eldoradoul din zilele noastre autoritățile de reglementare ar trebui să înțeleagă că um, taxele penalizările impuse anumitor uh, companii digitale nu rezolvă nimic. Acestea deja au făcut parte din costul afacerilor uh, întreprinderilor uh, respective. Nu știu, poate am putea conveni ulterior un amendament oral prin care să, spun, să facem trimitere și la colectarea de date prin tehnicile de recunoaștere facială și riscurile conexe acestei tehnologii. Apoi există și un amendament care se referă la uh, Um, necesitatea ca Comisia Europeană să dispună de experții necesari în domeniul digital, în domeniul inteligenței um, artificiale, pentru a înțelege care sunt uh, căile de atac necesare. Apoi, situația abuzivă a supermarketurilor uh, și a hipermarketurilor pe anumite piețe și piețele um, și riscul de a exista un comportament de cartel în sectorul bancar european. Apoi, riscul aduse de anumite ecosisteme digitale, cum ar fi ecosistemul reprezentat de Apple și revizuirea definirii piețelor. Salutarea din punctul nostru, de vedere. În fine, o să menționez amendamentul 310 prin care cer un uh, dialog uh, structurat și întâlniri mai dese cu doamna Festager în uh, Parlamentul European. Uh, instituția Parlamentului European, care reprezintă 500 de cetățeni și consumatori, nu poate fi tratat ca orice alt sector. Cred că ar trebui să avem un schimb de opinii mai regulat cu doamna Festager și cu uh, directorii generali din, uh, din resortul de care se ocupă dumnei Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu toți colegii pe acest uh, raport atât de interesant și sper că el se va dovedi uh, a fi foarte util pentru consumatori. Vă mulțumesc. Sven Giegold um, are cuvântul în, în uh, numele Econ. Nu este primul raport de care se ocupă la Econ. Aveți cuvântul pentru 4 minute și o să predau conducerea acestei ședințe lui Stefani pentru câteva minute. Vă mulțumesc câteva remarci din partea mea. Mă bucură faptul că ați fost de acord cu amendamentele depuse de noi, care cer includerea pactului ecologic în acest raport. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum se va face acest lucru, pentru că aici există câteva consecințe importante pentru politica concurenț- concurențială și dorim să fim coerenți cu anunțul făcut de Comisia Europeană și anume că toate normele și reglementările europene vor fi aliniate obiectivelor Pactului Ecologic European. În al doilea rând, atunci când vine vorba de chestiunea monitorizării ex-ante, în contextul platformelor și actorilor cu o poziție dominantă pe piață, cred că există câteva amendamente contradictorii uh, depuse inclusiv din familia din care faci parte tu, Stefan uh, Berger. Și acum aștept să văd care va fi, de fapt, uh, orientarea politică predominantă și aștept să văd care va fi și părerea ta. Eu aș dori să spun că pentru noi monitorizarea ex ante nu reprezintă utilizarea uh, excesivă a prerogativelor de stat în condițiile în care există uh, oligopoluri sau monopoluri, de exemplu. Dacă există un asemenea monopol, nu pot să înțeleg de ce o monitorizare exantă nu ar respecta regulile uh, unei economii de piață. Deci, dacă există un monopol, avem uh, argumente foarte bune. Uh, în condițiile în care permitem monopolului respectiv să existe în, continu- în continuare. Pentru, nu există motive foarte bune pentru a păstra, de, de fapt, acest uh, monopol pentru că consecințele sunt clare și dacă există un monopol, cei care folosesc uh, serviciile monopolului respectiv trebuie să se uh, bucure de anumite condiții uh, specifice, deci o monitorizare exante ar fi o idee foarte bună. Există câteva idei similare propuse de raportoare în acest sens. În domeniul digital, Europa chiar ar trebui să se gândească la oportunitatea creării unei singure autorități de supraveghere, pentru că nu creăm o, nu putem crea o piață unică digitală mm, având 27 de jurisdicții diferite care permit uh, apariția unor mici diferențe mm, în implementarea legislației cadru. O asemenea fărâmițare nu este deloc utilă pe, în contextul unei concurențe globale, și nu este deloc utilă pentru a crea o Europa digitală, respectând tradiția unei economii sociale de piață. Deci cred că am transmit un mesaj foarte puternic dacă am reușit să cădem de acord uh, asupra necesității, necesității creării unei autorități europene de supraveghere. Și, în ultimul rând, aș dori să mă refer la miezul acestui acord, uh, raport, și anume cum rezolvăm diferitele, um, diferențele evidente între standardele noastre și standardele din alte țări. Este o chestiune extrem de importantă și mă bucură faptul că raportoarea pune accentul pe, pe, pe, această, pe această chestiune. Desigur, cazul Siemens Alstom a fost um, ultimul eveniment care a contribuit la demararea acestei discuții. Trebuie să înțelegem că o concurență, o concurență chiar dură în Uniunea Europeană poate fi utilă. Anumite formulări aici mi se pare că merg prea departe, pentru că se spune că poți fi com- uh, competitiv pe plan global doar dacă te confrunți cu o concurență uh, puternică pe piața internă. Eu nu cred că ne, păs- ne că putem deveni competitiv pe plan global dacă uh, schimbăm prea mult uh, normele pe plan uh, intern. Eu cred că avem nevoie de analiză de la caz la caz. S-ar putea să apară cazuri în care unele din normele pe care le avem sunt dăunătoare pentru competitivitatea noastră pe plan global. Însă, în general, trebuie să salutăm, să promovăm o concurență puternică între, între companiile noastre cu respectarea anumitor uh, norme. Mie mi se pare că se merge prea departe cu anumite formulări care spun că, de fapt, această concurență între firmele europene pe plan intern ar afecta în mod negativ competitivitatea acestora pe plan uh, global. Deci cred că aici trebuie să găsim echilibrul potrivit. Ok, thank you, Sven Giegold. So... Mulțumesc, Sven Giegold. Am fost uh, rugată să prezidez această comisie, deci voi deveni un uh, jucător arbitru în același timp, ceea ce în uh, concurență, în politica de concurență, este un uh, semnal, uh, un indiciu foarte clar de monopol, de exemplu. Îmi cer scuze pentru acest lucru, pentru acest lucru. are cuvântul Francesca de la ID 4 minute. Intervenție fără microfon sau există o problemă cu microfonul vorbitoarei? Există o problemă cu microfonul vorbitoare, din păcate. Eh, După cum spuneam, mă bucură spiritul de cooperare și de consensul de vedere între mai mulți colegi când vine vorba de conținutul acestui raport, lucru care se reflectă și prin amendamentele depuse. În mod specific, sunt de acord cu ce s-a spus puțin mai înainte vis-a-vis -vis de importanța competitivității întreprinderilor europene față de întreprinderile extra-europene. Normele privind uh, concurența internă uneori pot afecta în mod negativ competitivitatea întreprinderilor, uh, întreprinderilor europene pe piața globală, unde trebuie să facem față uh, concurenței din partea unor coloși, mai ales din China, care nu se nu întâmpină în niciun fel de obstacole pentru a avea acces la uh, finanțare, mai ales din partea statului. Deci, este foarte important să reexaminăm normele care guvernează uh, subvențiile de stat în contextul competitivității întreprinderilor europene pe plan global. Concurența internă în Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, trebuie să uh, respecte principiul egalității și echilibrului atunci când vine vorba de protejarea intereselor publice, pentru că suntem o economie socială de piață, nu suntem o economie de piață pură în care dimensiunea socială și mai ales chestiunile care țin de ocupare uh, ar putea fi ignorate. Aș dori să mă refer și la necesitatea de a permite întreprinderilor mici și mijlocii să participe la piață și să protejăm uh, startup-urile în fața pericolului de a fi încorporate, de a fi preluate de întreprinderi mari, mai mari. Aș dori să reiterez ceea ce am cerut prin într-un amendament uh, depus și anume să ținem cont de dezavantajele din punctul de vedere al competitivității ale, anum, ale anumitor uh, regiuni. Eu făceam trimitere în mod specific la situația insulelor și ceream ca ajutoarele de stat să fie permisă, mai ales pentru insulele care, din motive structurale, au dezavantaje legate de competitivitate, tocmai pentru a permite o creștere cu caracter omogen în toate regiunile Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, este la fel de important să permitem statelor membre să prevadă o pondere de aur a investițiilor proprii în anumite sectoare care pot fi considerate cu o, avea o importanță strategică. Acestea sunt uh, aspectele fundamentale pe marginea cărora sper că va exista un grad mai mare de convergență sau va fi menținut. Mulțumesc! Mulțumesc. Rafaelo Fito are cuvântul din partea ECR. Sau este altcineva prezent din partea grupului ECR? Nu. Manon Obri, atunci din partea GUE. I think they are. Everybody agrees with the report. That's completely great. Nici dumneai nu este prezentă, deci toată lumea este de acord cu raportul nostru. Este minunat. Avem uh, puțin timp pentru intervenții spontane. Uh, trei colegi din partea PPE, Enico Gure, doamna Fitzgerald și uh, domnul Schwab, desigur. Fiecare aveți la dispoziție câte un minut, vă rog. Îți mulțumesc, Stefani, vă mulțumesc, doamnă președintă. Am fost uh, raportoare în numele Comisiei INTA pentru avizul depus de această comisie și aș avea câteva observații. În primul rând, este foarte important ca Comisia să accelereze eforturile pentru a garanta egalitatea de șanse Um, într-o comunitate internațională care să respecte aceleași norme, pentru că este extrem de important pentru situația întreprinderilor europene. Este aspectul asupra căruia insist în amendamentul depus aici și am insistat și în avizul de care m-am ocupat în Comisia INTA. Aș dori să mai spun două lucruri în legătură cu politica industrială. Comisia intenționează să consolideze industria europeană, este un lucru salutar, însă acest lucru nu înseamnă uh, relaxare a normelor concurențiale și nu ar trebui să se întâmple în detrimentul IMM-urilor care sunt responsabile pentru uh, cea mai mare pondere din PIB-ul european. Deci aceste întreprinderi mici și mijlocii trebuie să poată să crească în temeiul meritelor pe care le au. Și a doua observație, ar trebui să cerem Comisiei Europene să ajute întreprinderile mici, mici și mijlocii să facă față uh, provocărilor noi care apar și ultima remarcă privind uh, fuziunile forțate, așa numitele preluările forțate, killer acquisitions, există preocupări vis-a-vis -vis de aceste posibilități. Însă să nu uităm că majoritatea startup-urilor sunt înființate cu speranța de a fi preluate, achiziționate de un actor mai mare. Știm că există foarte multe asemenea startup-uri uh, Um, care au apărut cu un obiectiv specific de a crea un produs, un serviciu care apoi să poată fi uh, vândut mai departe pe piață. În concluzie, o asemenea achiziție nu trebuie privită întotdeauna doar uh, dintr-o perspectivă pur negativă. Mulțumesc! Uh, thank you, Stephanie, and thank you for your work uh, on this file. Doamna Fitzgerald, Mulțumesc, Stefanis, mulțumesc pentru faptul că te-ai ocupat de acest dosar. În acest dosar aș dori să mă refer la un singur lucru în legătură cu acest raport. M-a surprins puțin alineatul 13 care cere comisiei să-și încheie uh, investigațiile pre- uh, preliminare vis-a-vis -vis de plângerile depuse de Spotify împotriva Apple. Uh, Cred că dacă Parlamentul European dorește să fie tratat cu seriozitate, nu ar trebui să anticipeze rezultatele unei investigații, ar trebui să lăsăm lucrurile să-și urmeze uh, cursul, să permitem Comisiei să mm, își facă treaba fără a interveni. Eu sunt de acord că această investigație ar trebui să se încheie cât mai repede posibil, însă să cerem lansarea unei proceduri oficiale condițiile în care această anchetă încă nu s-a încheiat, nu este necesar. Uh, aș dori să știu care este părerea uh, raportoarei față de această solicitare a mea. Uh, consider că acest raport um, este unul în mare excelent, însă, însă acest punct mi se pare puțin problematic și va juga să vă gândiți la observațiile pe care le-am avut eu. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, Andreas. Mulțumesc, Stefanie. Felicitări uh, pentru efortul tău de până acum. Cred că am început cum nu se poate mai bine și mă bucur foarte mult că colegul nostru, Stefan Berger, a înaintat amendamente extraordinare cu care sunt de acord. Am câteva observații. Mulțumesc lui Carmen Avram și lui uh, Nicola Dan, care au înaintat aceste amendamente cu mine. Am discutat despre o serie de întreprinderi, de cazuri ale unor întreprinderi pe care nu vreau să le amintesc. Colega care a luat uh, cuvântul înainte nu vrea să facă această trimitere punctuală la specifici, la întreprinderi specifice, cred că e calea cea bună, însă întreprinderea de care discutăm aici, uh, față de care Comisia a deschis deja trei proceduri și trebuie să achite sume considerabile. Acum, care e problema? E că poate, pot acum dezvolta un nou sector, sectorul bancar. La ora actuală, deja în Statele Unite, oferă um, anumite instrumente consumatorilor, alegând însă de dinainte o anumită cale pentru consumatori. Cred că ar trebui să nu așteptăm să se întâmple și asta în Europa. Cred că deja ar trebui să ne pronunțăm în această privință dacă această integrare ulterioară care se petrece în Statele Unite va avea loc și în Europa, va fi prea târziu, pentru că noi întotdeauna alergăm în urma evoluțiilor. Chiar dacă aceste companii trebuie să achite sancțiuni considerabile, piața nu revine la situația de dinainte, așa că, după părerea mea, amendamentul 224 reprezintă un semnal de alarmă la adresa Comisiei pentru că aceasta să intervină pentru a evita uh, o problemă de care colega mea vorbea mai devreme, iar uh, dacă nu, oricum e o declarație politică de care e nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas. Cred că nu mai există alte întrebări uh, spontane. După cum spuneam, comisia e reprezentată de noul, uh, desem, de noul director general recent desemnat, Olivier Garsan, care, dacă dorește, poate la cuvântul pentru două minute, știu că două minute nu e foarte mult, uh, dar uh, sunt convinsă că se va descurca de minune. Vă mulțumesc, domnule director general. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Sunt uh, convins că mă veți opri dacă mă lungesc prea mult. Înainte de toate, mă mulț- vă mulțumesc uh, și mă bucur să mă aflu la Econ aici, în această nouă poziție. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați muncit, ați pierdut multe nopți în ultimii 10 ani. E o nouă poziție cu un nou statut juridic, însă am încrederea că vom continua cu aceeași um, bună cooperare de până acum. Vreau să mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru acest raport Câteva observații. Având în vedere că mă adresez dumneavoastră, doamnă raportor, voi continua în franceză. Politica în domeniul concurenței este una din politicile emblematice ale Uniunii și din acest punct de vedere, participă la atingerea obiectivelor de politică generală ale Uniunii Europene. Iată de ce, firește, aceste reguli în materia concurenței ar trebui să fie adaptate la evoluția economiei mai ales în ceea ce privește evoluțiile tehnologice. Am uh, vorbit deja de acestea mai devreme. Iată de ce aceste reguli au, sunt, uh, fac obiectul unei revizii la intervale constante. Politica de concurență nu e o politică oarecare. Cazurile de concurență oferă un, un, uh, o paradigmă aproape Uh, jurisdicțional în ceea ce privește aplicarea normelor. Aș saluta aici uh, în mod favorabil intervenția care urmărește o preîntâmpinare a prea multor uh, intervenții în cazurile punctuale, prea multe intervenții individuale. Dacă politica de concurență e una din politicile Uniunii, poate că are un caracter politic, dar ea nu ar trebui să fie politizată. Vă mulțumim uh, pentru sprijinul Parlamentului, pentru ca Digicom să dețină resursele necesare atât uh, la nivel juridic cât și în ceea ce privește uh, resursele necesare pentru a face față provocărilor permanente pe care le ridică digitalizarea. La ora actuală încercăm să vedem cum ne putem adapta cel mai bine normele privind punerea în aplicare și ce se potrivește cel mai bine ce e în favoarea normelor de concurență și normelor sectoriale. Pentru că, dacă ne gândim, în trecut uh, am reușit de fiecare dată când am reușit să avem norme concurențiale și uh, norme sectoriale care mergeau mână în mână. Acest lucru se aplica în domeniul telecomunicațiilor, energiei, transporturilor, printre altele. În cele din urmă, pentru că deja mi-am depășit cele două minute alocate, aș vrea să scot în evidență cele spuse de Sven Giegold. Dacă monopolurile interne ar deschide calea pentru competitivitatea globală, deja am fi aflat. Și industria URSS ar fi probabil uh, în cât se poate de înfloritoare la ora actuală. Este foarte important să avem o piață um, activă în domeniul concurenței în Europa, pentru că în acest fel, înainte de toate, promovează concurența, inovarea și reduce costurile, în al doilea rând, pentru că le oferă o gamă amplă de opțiuni, de alegeri consumatorilor și, în al treilea rând, pentru că e un element necesar de creare de condiții echitabile pe piața unică. Bineînțeles, nu ar trebui să dăm dovadă de naivitate și nu ar trebui uh, Uh, și ar trebui să avem uh, condiții echitabile în jurisdicțiile noastre, dar aș spune că oricum politica în domeniul concurenței are un rol de jucat aici, uh, poate nu e principalul său rol, poate politica comercială ar fi aici mai adecvată. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule director general. Ați acaparat practic de două ori mai mult timp decât v-a fost alocat. Poate că e un semn referitor și la noile sancțiuni economice ale domnului Bulehon, poate da, poate nu. Vă mulțumesc oricum tuturora pentru acest schimb um, productiv de opinii. Ne aflăm la începutul um, dezbaterii, pentru că, după cum știți, um, Mulți dintre dumneavoastră și eu sunt uh, nou în acest Parlament, dar există o dorință clară ca Parlamentul să-și asume acest rol care îi revine de a fi colegiuitor, de a reprezenta interesele cetățenilor, ale consumatorilor, cât și ale întreprinderilor, uh, am purtat într-adevăr un schimb de opinii după, cu comisia. După cum vă spuneam, există 335 de amendamente care au fost înaintate. Vă spuneam deja acest lucru când prezentasem proiectul de raport. E destul de frustrant pentru că sunt multe de spus în materie. Vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru acest schimb de opinii pe care îl vom continua firește în următoarele săptămâni. Avem o bază amplă pentru a putea ajunge la un acord. Mă bucur și pentru a reflecta o poziție echilibrată, bineînțeles, lucru foarte important. De asemenea, doresc să scot în evidență cât de important este pentru noi ca IMM-urile noastre să se dezvolte rolul datelor, bineînțeles, trebuie să reamintim uh, și importanța domeniului de aplicare al raportului care din păcate trebuie să vorbească de concurență foarte mult și să facă astfel încât celelalte domenii poate nu fac obiectul unei extrapolări. Poate că era obiectivul unora dintre dumneavoastră um, ca acest raport să se concentreze în exclusivitate pe concurență, pentru că, după cum spunea domnul director general, politica de concurență e una din politicile Uniunii Europene E important, e important de asemenea să menținem integritatea pieței unice, să nu avem standarde duble pentru întreprinderile noastre și pentru ceilalți, pentru că a respecta regulile jocului înseamnă să aplici aceleași reguli. Acum, în ceea ce privește name and shame, arăta cu degetul, cred că putem ajunge la un compromis pentru a nu lăsa impresia că Parlamentul um, judecă de dinainte, ajunge la o concluzie în prealabil. Nu vă fac uh, promisiuni referitoare la amendamentele de compromis, dar știu că ne vom întâlni săptămâna viitoare deja pentru a începe să discutăm pe marginea acestora. E deja important pentru a vă reaminti calendarul. Voturile Votul în Comisia Econ va avea loc, de fapt voturile vor avea loc pe 17-18 februarie 2020 și uh, votul în plen este prevăzut pentru luna martie acest an. Nu mai uh, știu data exactă, dar îmi închipui că aveți deja în calendarele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult tuturora. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 24 E vorba de activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiție și raportul anual 2019. Raportor este Bas Eichhout de la Verzi. Aveți cuvântul, domnule raportor, pentru câte minute? Șase minute. Aveți cuvântul. Șase. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Haideți să vedem ce pot să fac cu aceste șase minute. E cel de-al doilea schimb de opinie pe care îl purtăm la acest raport. E vorba de un aviz al Comisiei Econ adresat Comisiei competente pe fond, care e Comisia pentru Bugete ați putea spune, e doar un aviz, dar bineînțeles unul foarte important pentru că va fi o primă poziție formală pe care o vom adopta referitor la BEI, mai ales având în vedere toate schimbările, toate schimbările propuse la care lucrează BEI la ora actuală. Iată, e un mesaj pe care îl transmite Parlamentul prin intermediul acestui aviz. Am avut două întâlniri cu raportorii din umbră de când am redactat avizul, de când uh, a trecut termenul limită pentru amendamente. Primul schimb de opinii a fost anul trecut, acesta e cel de-al doilea. Între timp am avut două întâlniri foarte productive cu raportorii din umbră, așa că uh, vreau să le mulțumesc uh, călduros raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice care au lucrat din răsputeri constructiv pentru a ajunge la noua amendamente de compromis pe baza celor 99 de amendamente înaintate. Vedem că se repetă cifra 9. Cred că amendamentele de compromis vor fi articulate în jur, în jurul intenției BEI de a deveni o bancă pentru climă și de tot ce e necesar în acest sens. Avem amendamente specifice referitoare la rolul IMM-urilor, digitalizarea E un subiect uh, căruia îi acordăm atenție deosebită. Bineînțeles, discutăm și de nevoia de finanțare. Discutăm despre acest lucru la unul din amendamente, discutăm despre, despre tranziție, regiunile în tranziție, foarte important pentru că uh, să se țină cont uh, de diferita capacitate economică a statelor membre și a regiunilor. Acordăm de asemenea uh, atenție deosebită transparenței, tragere la răspundere, combaterii spălării banilor. Cam atât în câteva cuvinte referitor la subiectele care se regăsesc în amendamentele de compromis. După cum spuneam, negocierile au fost foarte productive și pot să vă spun că se pare că vom ajunge la nu amendamente de compromis care să beneficieze de sprijinul unei majorități ample a grupurilor politice din această sală lucru care ne va permite să avem, să ajungem la un aviz solid pe care să-l transmitem Comisiei pentru Bugete. Bineînțeles, grupurile politice trebuie să-și dea acordul final, însă considerăm că prin aceste nouă amendamente simplificăm considerabil votul la Comisia Econ pentru că Aproape toate amendamentele din cele 99, cu excepția a cam 10, au intrat la aceste nouă amendamente de compromis, așa că va fi ușor și pentru secretariat. E, cred că, în interesul tuturor, mai ales având în vedere avizul uh, în discuție. Le mulțumesc din nou raportorilor din umbră pentru munca lor și aștept cu mare interes uh, contribuțiile din partea acelor colegi care ar dori să se afirme referitor la BEI. Mulțumesc că ați fost cât se poate de eficient și de iute. Vă mulțumesc, domnule raportare. Da, acum cuvântul raportorilor din umbră pentru EPP, doamna Frances Fitzgerald. Îi mulțumesc raportorilor din, raportorului și raportorilor din umbră. Am avut întâlniri foarte productive și sunt de acord cu raportorul. Am ajuns aproape la un rezultat final referitor la acest dosar. Prin amendamentele mele am încercat să scot în evidență o serie de aspecte importante, mai ales um, îmbunătățirea infrastructurii în Europa cu ajutorul BEI. Raportul de investiții BEI pentru 2019 scoate în evidență faptul că investițiile în infrastructură reprezintă în continuare 1,6% din PIB-ul Europei. Este cel mai mic nivel din uh, ultimii ani și este în defavoarea țărilor noastre dacă e să profităm de pe urma transformării digitale Așadar, investițiile trebuie să revină la un nivel sustenabil și vei poate juca un rol important în acest sens. Am recomandat de asemenea amendamente privind sprijinirea IMM-urilor pentru a diminua uh, lacunele în ce privește finanțarea lor. Trebuie să avem de asemenea un, o concentrare pe dimensiunea de mediu și am văzut schimbările la BEI în acest sens. Mă bucur că am salutat angajamentele importante făcute de BEI pentru a majora investițiile cu caracter climatic la cel puțin 50% până 2025 și pentru ca toate activitățile de finanțare BEI să fie aliniate la obiectivele acordului de la Paris până la finele anului 2020. Celălalt comentariu pe care l-am făcut uh, se referă la nevoia unei tranziții echitabile și o finanțare adecvată pentru aceasta. Cred că toate aceste puncte se regăsesc în uh, amendamentele de compromis. Aștept cu mare interes colaborarea spre rezultat favorabil și vreau să mulțumesc raportorului pentru abordarea dumnealui deosebit de constructivă la toate amendamentele din partea grupurilor politice. Cred că a fost foarte bine că am reușit uh, să colaborăm și să ajungem la un mesaj puternic din partea Comisiei Econ. Mulțumesc, Frances! Pentru S&D, uh, Jonas Fernandez. Mulțumesc, bună dimineața! Colegul meu, Joachim Schuster, nu poate fi prezent, însă m-a rugat să îi citesc observațiile. Din punctul de vedere al S&D, trei sunt punctele de importanță deosebită după părerea lui Joachim. De vrem să scoatem în evidență importanța sectorului public în ceea ce privește obiectivele de investiții comunicate de noua, de noua comisie și cerem comisiei să acorde atenție deosebită referitor uh, Uh, astfel încât normele fiscale europene să sprijine eforturile pentru a mări investițiile publice în Europa. În al doilea rând, vrem să scoatem în evidență cât de important este factorul de adiționalitate în activitățile de finanțare ale BEI. De asemenea, este important să asigurăm uh, o repartizare uniformă la nivel geografic a investițiilor. În ultimul rând, vrem să consolidăm rolul Parlamentului și cerem un memorandum de înțelegere între BEI și Parlament pentru a îmbunătăți dialogul și accesul la documentele BEI. Avem convingerea că putem ajunge la un bun rezultat și să transmitem un mesaj puternic din partea Parlamentului. Vă mulțumesc! De la Renew, domnul Păslaru, este cineva în sală care va lua cuvântul pentru Renew? Nu? Cred că nu e nimeni în sală de la Renew. Bine, acum Jessica Stegrut de la ECR. Nobody. Gue? Nu e. Cineva de la Gue? Deci avem o întrebare cash de la Nico Ghiuri. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să adaug un aspect pentru că, desigur, este foarte important să avem o finanțare adecvată a pactului ecologic uh, chiar de către BEI și în uh, mecanismul de tranziție uh, echitabilă, pilonul 3. Și aici accentul ar trebui să fie pus pe cuvântul just, echitabil, just. Se evidențiază și în acest raport că e nevoie de un stimulant pentru uh, BEI ca să țină cont uh, de uh, specificitatea fiecărui stat membru și specificitatea fiecărei regiuni, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Să să sperăm că raportorul va fi uh, dispus să accepte amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă întorc acum la raportor pentru uh, remarcile de încheiere. Dacă nu sunt și alte întrebări, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegilor pentru că au intervenit în acest schimb de opinii. Cred că aspectele ridicate de colegii de la PPE și SCD sunt uh, sunt reflectate în toate compromisurile pe care le-am elaborat, evidențând importanța BEI-ului și a rolului, rolului său în finanțarea pactului ecologic uh, pentru Banca uh, pentru Climă. În același timp, e nevoie și de investiții publice spe atenție specială uh, se dă uh, unei tranziții echitabile, ceea ce este relevat și de unul dintre amendamentele depuse, să se țină cont uh, de diferențele dintre regiuni. Acest uh, element uh, se regăsește. De asemenea, am avut o discuție îndelungă cu privire la modul în care putem uh, să uh, îmbunătățim responsabilitatea BEI-ului uh, Uh, cred că în compromisuri uh, se uh, subliniază acest lucru care a fost relevat de către raportorul din umbra al SCD, așa cum doamna Fitzgerald a sublic subliniat, este important ca IMM-urile să beneficieze și ele de susținerea BI și acest lucru se reflectă într-unul dintre compromisuri. Așa cum am spus, cred că putem să uh, ajungem la un vot fără probleme și la o susținere largă uh, a acestui acord. Vă mulțumesc încă o dată și aștept uh, votul. Mulțumesc. Pentru a încheia acest punct, o să vă reamintesc calendarul. Votul în Comisia Econ pe 6 februarie Plenara va avea loc în martie, discuția în plenară în martie. Și ne întorcem acum la președintele favorit. So we can start, uh... Așadar, putem să începem uh, punctul 25, Uniunea Bancară, raportul uh, anual 2019, raportor Pedro Marquez de la SCD. Aveți uh, șase minute pentru introducere. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că prezentarea inițială nu va dura atât. Este a doua dezbatere pe care o avem acestui raport în comisie. După cum știți, cu 10 ani în urmă, Europa s-a confruntat cu o criză puternică. Poate că nu suntem de acord asupra cauzelor în totalitate, dar a fost cea mai serioasă criză de la cel de-al doilea război mondial, cu consecințe economice și sociale care au mers dincolo de ceea ce ne-am fi așteptat oricum. Unele state membre Uh, au, uh, s-au confruntat cu un atac la obligațiunile, la titlurile de stat. După cum știm, o parte importantă o constituie rolul băncilor și al sistemului bancar în, aceste, în această criză. Unii spun că uh, funcționarea necorespunzătoare a sistemelor bancare a fost principala cauză a crizelor, alții spun că acest lucru a facilitat răspândirea crizei. Mulți au fost afectați și, din păcate, ă, Europa a reacționat ă, târziu. Am învățat ă, lucruri importante din această criză. Am învățat că modul în care a fost elaborat și cum funcționează moneda euro alimentează dezechilibre. Am învățat de asemenea că într-o uniune uh, monetară așa cum avem, interdependența uriașă a sistemelor financiare a arătat clar că e nevoie de o uniune bancară care să funcționeze în mod corespunzător. Am învățat de asemenea că băncile finanțează și atunci când o fac și atunci când sunt bănci mari, Uh, atunci când acestea uh, eșuează, uh, cetățenii plătesc pentru acest lucru și nu vrem să se mai întâmple acest lucru. Au început o serie de reforme, dar după aia ne-am văzut de viață, s-a ieșit din criză, economia s-a redresat, șomajul a scăzut, însă adevărul este că cândva va izbucni o nouă criză și, din nou, Europa nu va face față complet situației. Sunt convins că nimeni nu dorește ca acest lucru să se întâmple. În unele uh, uh, teme, uh, în unele domenii, lăsăm ca aceste dezacorduri între noi să uh, ne blocheze. Deci, obiectivul acestui raport este să construiască pe pozițiile uh, adoptate de instituții importante și să ajungem la un consens în Parlament, astfel încât să ajungem la compromisurile care să arate dorința clară a Parlamentului de a promova aceste teme. Lucrurile nu se vor rezolva dacă nu le menționăm. Știm că Uniunea Bancară lips, nu are cel de-al treilea uh, pilon, uh, uh, EDIS-ul, și avem nevoie de un fond unic de rezoluție. Nu putem să pretindem că nu mai avem ce să analizăm în legătură cu situația existentă. Alte chestiuni au fost aduse în fața noastră pentru analiză înainte de uh, primul raport. Uh, raportorii din umbră și eu am putut să auzim care sunt aceste priorități. Știu că trebuie să finalizăm Uniunea Bancară și sper și apreciez uh, amendamentele care au fost depuse de raportorii din umbră și de mai mulți colegi. O să țin cont de ele, după cum știți. Am avut prima întâlnire a raportorilor din umbră care a fost constructivă și sunt uh, destul de sigur că și următoarele vor fi constructive și vom ajunge la un compromis. Vă mulțumesc tuturor și, în mod deosebit, mulțumesc raportorilor din umbră pentru ceea ce au făcut și mulțumesc secretariatului pentru ceea ce a făcut până acum și mult uh, mai este de făcut, sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru introducere. Să trecem la raportorii din umbră. Danuta Hübner pentru PPE. Tot șase minute? Nu, trei minute am crezut că o să fiți și mai puțin generos. Vreau să-i mulțumesc lui Pedro Marcheș, nu pentru că mulțumim întotdeauna colegilor, ci chiar cred că a avut această idee strălucită de a organiza împreună cu secretariatul pe care îl apreciem acele audieri, invitând practic toate instituțiile interesate, toate cele care sunt uh, uh, legate de ceea ce se întâmplă cu Uniunea Bancară. A fost uh, extrem de util și cred că este uh, optim uh, să procedăm la fel în viitor pentru alte rapoarte. Uh, de asemenea, Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor, nu numai raportorilor din umbră, ci colegilor care prin uh, amendamente au contribuit în mare măsură la discuțiile noastre și au lărgit punctul nostru de vedere asupra unor schimbări importante. Acest uh, raport, așa cum a spus Pedro, urmează stilul rapoartelor anterioare, în sensul că punctează evoluția Uniunii Bancare și identifică provocările și ceea ce este de făcut în continuare care uh, raportul este legat nu uh, numai de cel de-al treilea pilon, ci și de alte chestiuni care sunt importante. Uh, cred că impresia generală este că instituțiile care au fost create după criză au trecut testul în care s-a văzut că au putut face față provocărilor. Deci trebuie să privim în viitor și Uh, să asigurăm uh, o rezistență uh, a instituțiilor bancare confruntate cu o potențială nouă criză în viitor. Printre colegi am ajuns la o serie de compromisuri și de asemenea cred că vom continua în acest spirit Cred că împărtășim același punct de vedere și anume importanța de a asigura în continuare că recurgerea la uh, banul uh, depunătorilor uh, este evitat atunci când o bancă eșuează. De asemenea, cred că ceea ce uh, am împărtășit în timpul discurs, uh, discuțiilor, uh, există un consens în ceea ce privește condițiile care asigură profitabilitatea și sectorului financiar a băncilor europene. De asemenea, analizăm și noile riscuri care apar, rata de schimb scăzută. Cred că sunt lucruri pe care uh, le avem în comun. De asemenea, uh, dilema reducerea riscului și partajarea riscului în această privință, cred că ne îndreptăm uh, către o abordare echilibrată în această privință. Ceea ce rămâne însă o mare problemă este să avem o poziție bine calibrată a Parlamentului European cu privire la capacitatea Uniunii de a contribui la Uh, atenuarea șocurilor asimetrice în uh, caz de criză. Nu am reușit încă să avem o soluție comună, dar este o uh, chestiune importantă care trebuie abordată în acest raport. Sunt și alte chestiuni pe care le discutăm și sper că vom finaliza la timpul cuvenit munca la acest raport și că vom face acest lucru cu succes și vom avea un vot bun în Parlament. Mulțumesc, Danuta. Billy Callahan, uh, trei minute raportor pentru Renew. Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să uh, mulțumesc din nou lui Pedro Marquez pentru implicarea sa în încercarea de a aduce pe aceeași linie ă, grupurile politice. Vorbim, într-adevăr, de provocări atunci când vorbim despre Uniunea Bancară, vorbim ă, abstract când vorbim despre dimensiunea politică de interesele ă, statelor membre, lucrurile devin foarte complexe. Din această perspectivă putem să convenim că asupra tuturor considerațiilor generale, trebuie să avem un o, sistem bancar bazat pe supraveghere Trebuie să asigurăm că există uh, capital pentru o economie reală și că oamenii uh, pot să împrumute bani uh, cu o dobândă rezonabilă și să asigurăm economiile în cazul în care lucrurile iau o întorsătură proastă. Fără îndoială, nu avem o piață unică în domeniul bancar, este uh, orientată către statele membre. De fapt, uh, băncile s-au retras în statele membre după uh, criză și acest lucru izvorăște din faptul că, în primul rând, există supravegherea națională, spre deosebire de supravegherea la nivel european, această chestiune trebuie să fie analizată. Avem rezoluție, super, eh, supraveghere. Și acest lucru eh, diminuează capacitatea băncilor de a avea uh, încredere în tranzacții uh, transnaționale la nivelul Uniunii Europene. Uh, marea problemă în uh, ceea ce privește contribuabilii acest cerc vicios de sovereign doom loop în timp de criză. Este foarte clar că ceva trebuie făcut. Partidele politice, statele membre uh, au motiv să o facă. Cred că o parte, este o parte integrantă a ceea ce facem pentru uh, a aborda acest uh, colaps într-un uh, stat uh, membru. Uh, mai sunt una sau două probleme. În ceea ce este supravegherea, spălarea de bani este o problemă, o problemă de moralitate. Statele membre trebuie să se asigure că au uh, un sistem uh, și anchete de combaterea spălării banilor robuste. Este Uh, competența statelor uh, membre să investigheze aceste uh, situații și să îmbunătățească situația. Pentru că nu ne putem aștepta la o partajare a riscului care să devină norma dacă statele membre și contribuabilii din Europa ar putea să fie trași la răspundere pentru colapsul unei bănci dacă nu există integritate în combaterea spălării banilor. Uh, Edisul uh, este uh, o mare problemă o problemă importantă la nivelul cel de-al treilea pilon. Trebuie să spun, rezumând, cred că dacă ne implicăm în continuare, dacă dezbatem aceste probleme, vom ajunge la un oarecare tip de uh, consens și vom forța celelalte instituții ale Uniunii Europene să reacționeze la recomandările uh, Parlamentului. Asta, sigur, este o provocare, dar să sperăm că vom reuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Ernst Urtasen este raportor din umbră. salutăm uh, eforturile raportorului de a ajunge la o majoritate în cadrul ședinței raportorilor din umbre. În amendamentele noastre am încercat să eh, evidențiem o serie de elemente. După criza financiară, asistăm încă la o serie de elemente din legislația financiară care eh, nu împiedică atitudinea irresponsabilă a unor instituții financiare. Am uh, evidențiat uh, acest lucru uh, în amendamentele noastre, uh, mai ales referindu-ne uh, la sloganul prea marca să eșueze. Uh, se fac uh, uh, pași mici în direcția partajării riscului și cred că trebuie să facem mai mult pentru a asigura un sistem bancar puternic. Cred că o formulare foarte clară în ceea ce privește sistemul european de asigurare a depozitelor, EDIS, este necesară. Acest raport trebuie să reflecteze lipsa uh, unui uh, echilibru de gen în momentul în care se fac numirile la instituțiile financiare principale. Uh, sperăm că este ultima oară când acest Parlament aprobă o listă de posturi dominată de bărbați. De asemenea, insistăm asupra finanțării durabile, uh, taxonomia, care uh, este un pas uh, important înainte, însă vom cere și o și uh, o taxonomie uh, poluantă. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru deschiderea lor de uh, a uh, include referiri în 132 și 165 uh, ne referim la scandalurile în continuare din uh, băncile comerciale. Considerăm că este important să uh, îi protejăm pe împrumutători atunci când este vorba de astfel de credite ipotecare și cred că trebuie să mergem în direcția unei protecții sporite față de ceea ce avem acum. De asemenea, important este să avem acțiuni pentru combaterea spălării banilor și nu în ultimul rând, în 172, cerem o mai bună legiferare a uh, riscurilor pe care le presupune sistemul bancar paralel, uh, care sunt expuse, uh, astfel de instituții sunt expuse riscului pieții, deci avem nevoie de o mai bună legiferare a sistemului bancar paralel. Toate aceste idei sunt temă de gândire și considerăm că ceea ce avem acum este o bază bună pentru munca noastră. Vă mulțumesc foarte mult! for ID. Mulțumesc pentru prezentare. Hervé Juvin este raportor din partea ID, dar nu este prezent. Nu știu dacă altcineva va dori să intervină. Văd că nu este cazul. Dirk Epping este raportor din număr din partea ECR. Dorește cineva să ia cuvântul în numele ECR? Nu? Martin Șirdevan este raportor din umbra din partea UGA. Dumnealui este prezent. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru modul constructiv în care a organizat uh, discuțiile și și-a organizat activitatea uh, până acum, ceea ce ne-a permis să ajungem și la multe puncte comune între noi. Până acum GUE NGL a insistat uh, pe depunerea unor amendamente concrete care să pună accentul pe anumite domenii ale acestui uh, raport. Din punctul nostru de vedere, în sectorul bancar, după criza financiară, nu au fost abordate în mod suficient de ferm uh, problemele uh, cu caracter structural. Au fost luate anumite măsuri în trecut, măsuri corecte, în direcția bună, însă dacă ar apărea o nouă criză, mecanismul de rezoluție și uh, fondul de rezoluție sunt prea slabe. Drept urmare, dacă ar apărea o nouă criză, din nou contribuabilii sunt cei care vor uh, trebui să plătească uh, pentru salvarea băncilor. Deci trebuie să rezolvăm cumva problema instituțiilor bancare care sunt prea mari pentru a da faliment. Al doilea punct um, important pentru noi este să fim extrem de precauți, astfel încât institutele, institutele bancare, instituțiile bancare regionale um, și sectoriale să aibă un rol mai, uh, mai proeminent, drept Comisia Europeană ar trebui să examineze cu ochi mai critici uh, activitățile de consolidare, fuziunile transfrontaliere din sectorul uh, bancar, de exemplu. Și în acest context aș dori să mă refer și la sistemul european de garantare a depozitelor bancare, EDIS. Dacă crearea EDIS, un asemenea sistem de garantare a depozitelor bancare, înseamnă că în urma procesului de consolidare bancar, piețele de capital și instituțiile bancare de mari dimensiuni vor deveni și mai puternice și vor fi dezavantajate băncile regionale, nu este un lucru pe care ar trebui să îl uh, susținem. Am uh, spus, uh, deci rămâne de văzut cum evoluează toată această chestiune pe viitor, însă am spus că putem fi de acord cu o mare parte a amendamentelor de compromis. Însă există două puncte esențiale, extrem de importante pentru noi în viitoarele negocieri. În primul rând, o dereglementare ulterioară a acestui uh, sector este inacceptabilă pentru noi și în funcție de ce se va întâmpla vis-a-vis -vis de acest punct vom vota pentru sau împotriva acestui raport. Și în al doilea rând, pe bună dreptate uh, discutăm despre reducerea riscurilor, însă nu ar trebui să discutăm de, doar despre o pondere redusă care trebuie să revină obligațiunilor uh, de stat din, în bilanțurile contabile ale băncilor, ci și de alte măsuri, însă mulțumesc pentru discuțiile constructive pe care le-am avut uh, până acum cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și abia aștept să continuăm această cooperare. Mulțumesc, Martin! Nimeni nu mai dorește să intervină în mod spontan și îl întreb pe domnul Marcheș dacă dorește să tragă câteva concluzii. Da, vă mulțumesc, mulțumesc raportorilor din umbră pentru intervențiile lor de astăzi, care vor fi foarte utile le vom discuta săptămâna viitoare, cu ocazia viitoarei reuniunii a raportorilor din umbră și sper că ne vom uh, apropia de o soluție de compromis care să reflecte necesitatea protejării consumatorilor, a contribuabililor, de a evita uh, viitoarea situa- uh, criză financiară, de a avea la dispoziție instrumentele necesare dacă o viitoare criză financiară va avea loc. Și până la urmă este important să definitivăm Uniunea Bancară, să prezentăm o poziție puternică din partea Parlamentului European, astfel încât celelalte instituții, mai ales Consiliul, să înțeleagă că pentru Parlamentul European prioritatea de vârf este definitivarea Uniunii Bancare, pentru că doar așa putem să ne protejăm uh, cetățenii și nu vom precupeți niciun efort până când nu vom obține acest rezultat. Mulțumesc, domnule Marcă. Știu că există o atmosferă de cooperare, există un consens de păreri între raportori și calendarul este următorul. 17-18 uh, februarie mă vota în martie și foarte probabil în martie uh, vom ajunge în plenară. Am încheiat punctul 25 de pe ordinea de zi, punctul 26 diverse, nu avem nimic la uh, punctul diverse și, în ultimul rând, um, ne vedem din nou luni 27 ianuarie. Aveți grijă de dumneavoastră și sper să ne revedem cu toții uh, sănătoși luni drum bun acasă tuturor și un weekend plăcut!